Și acum o comunicare. Autoritățile competente din Austria mi-au transmit o solicitare de revocare a imunității parlamentare a domnului Hans-Peter Martin, conform articolului 6, aliniatul 2 din regulament. Această solicitare este transmisă Comisiei pentru afaceri juridice.